Reluăm întâlnirea noastră. Vom uh, încheia cele uh, trei ateliere în felul acesta și vom avea din nou o dezbatere în care vor participa uh, diversi invitați de astăzi. După cum vă spuneam, am avut trei ateliere de lucru în paralel, unde s-au uh, dezbătut uh, diverse teme importante. Am uh, primit comentarii în sensul că ar fi fost nevoie de mai mult timp, vi s-a părut scurt timpul care l-ați petrecut la aceste dezbateri, și e adevărat că astăzi um, analizam o temă foarte importantă și toată lumea ar dori să participe mai mult, să-și exprime punctul de vedere, opinia. Oricum, um, noi învățăm din această experiență și probabil că la anul, atunci când vom organiza un nou eveniment în jurul zilei de 8 martie pentru Ziua Internațională a Femeii, vom vedea cum putem ține cont de acest aspect pentru a avea mai mult timp și pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să poată participa mai mult. Iată, deci ajungem la concluziile acestor ateliere de lucru. Voi da cuvântul, în primul rând, domnului uh, Urtasun, care era raportor la primul uh, atelier. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Eu voi trage concluziile de la primul atelier Ah, dacă nu sunt uh, suficient de exhaustiv, bineînțeles cei care au participat pot adăuga comentarii. Am avut o discuție foarte interesantă între membrii Parlamentului și reprezentanții ai societății civile. S-au prezentat multe idei în ceea ce privește violența împotriva femeilor refugiați și a solicitanților de azil, în ceea ce privește implementarea convențiilor internaționale, eradicării impunității față de agresori și au participat în acest sens colegii noștri din Cipru. Au existat contribuții din partea mai multor membri referitor la abordările variate și aspecte legale diverse în statele membre. Un coleg din România a semnalat faptul că România va implementa în sfârșit Convenția de la Istanbul ca un semn pozitiv și un coleg din Grecia a explicat uh, experiența cu care se confruntă cu 8.000 de refugiați uh, care au ajuns uh, la ei în țară și um, situația dificilă în care se află uh, femeile, pentru că femeile, copiii sunt abandonați de multe ori și um, există această solidaritate care este manifestată de populația locală. În Portugalia s-a vorbit uh, despre problema instrumentelor legale. Există Convenția de la Istanbul și multă legislație la nivel național, însă de cele mai multe ori implementarea nu se face așa cum ar trebui. Este o situație care probabil că se regăsește în multe state membre și care afectează, bineînțeles, și această categorie de populație și anume femeile. Un coleg din Franța a explicat uh, cum se abordează această situație în Franța. Există un grup de lucru specific în cadrul Agenției pentru Refugiați care se centrează pe problema femeilor și eforturile pe care le face Franța în general. Colega mea, Julie Ward, din partea Parlamentului European, a prezentat o altă temă interesantă în cadrul acestei dezbateri, și anume că femeile refugiate din ziua de astăzi în legătură cu ele există un nivel de informare foarte scăzut în mass media și chiar și la nivelul parlamentelor, deci e nevoie de un, o campanie de conștientizare. Vreau să mulțumesc de asemenea lui Jacqueline Prisley din partea președinției olandeze, care și-a adus o contribuție pozitivă la dezbaterea noastră și de asemenea contribuția lui Raichel Reilly din partea Asociației pentru Femeile Refugiați. Doamna Jaff a explicat un caz concret, femeile afganeze care ajung la frontierele UE și care se confruntă cu situația că trebuie să trăiască sub cerul liber, să trăiască alături de bărbați, se confruntă cu tot felul de probleme de violență, de multe ori de natură sexuală trebuie să se organizeze între ele femeile pentru a face curândul de pază noaptea pentru a se proteja. E vorba de un caz foarte concret care a fost prezentat la acest atelier. Și Michael Reilly din partea uh, Asociației pentru Refugiați raporta un alt lucru interesant și anume 55% din refugiați sunt femei sau fete, există riscul de a fi violate, de a fi agresate, de multe ori um, fug de acasă din cauza unor situații complicate, de exemplu căsătoriile forțate sau violență, se confruntă cu uh, problema uh, hărțuirii, trebuie să plătească pentru a obține pașaportul, sunt agresate sexual pentru a obține aceste documente și nu sunt protejate nici în centrele de primire, nici atunci când sunt deținute. Lucru pe care doamna Hannibal, care este raportor, uh, l-a prezentat deja în raportul său. Doamna Feili arăta că există niște îndrumări la nivel global pentru a proteja aceste persoane la centrele de primire și care nu sunt respectate, de exemplu, toalete separate, lucru care nu există și femeile se simt în nesiguranță se cerea să existe mai mulți uh, experți în ceea ce privește violența de gen, îngrijiri medicale, facilități care să fie oferite în limba lor maternă, astfel încât să nu trebuiască să treacă prin uh, traficanți atunci când nu se înțeleg cu uh, persoanele de acolo. Avem nevoie de asemenea de un mecanism de raportare în cazul în care există cazuri de violență de gen, violență sexuală și așa mai departe. Deci, doamna Reilly, ca și concluzie, arăta că politicile curente de azil fac ca femeile să fie pur și simplu într-o situație de risc și avem nevoie de soluții cu adevărat urgente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Urtasun. Vă mulțumesc de asemenea pentru contribuțiile pe care vi le-ați adus la acest atelier și acum am să dau cuvântul doamnei Ayuto, care a fost raportor pentru al doilea atelier, și anume genul și situația de sănătate, situația refugiaților și a solicitanților de azil. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, Atelierul la care am participat a fost poate cel cu caracterul cel mai tehnic. Era vorba despre asistența medicală acordată refugiaților și în special femeilor. E vorba de următoarea problematică. Europa se află în fața unui flux Uh, uriași de migranți uh, care se refugiază din fața violenței și uh, din acest flux fac parte multe femei. Trebuie să ne gândim care sunt condițiile călătoriei pentru ele. Multe dintre ele sunt femei singure, altele sunt femei însărcinate, unele alăptează Poate că este vorba și de persoane care au avut deja de uh, suferit la ele acasă sau care suferă de uh, anumite dizabilități, care au avut probleme de sănătate și înainte, deci necesită un tratament special. Am uh, vorbit despre anumite elemente critice în asigurarea sănătății. Dar trebuie să ne gândim și care sunt instrumentele legislative de care dispune Uniunea Europeană pentru acordarea asistenței medicale. Există condiții civilizate de acordare a unui drept azil pentru cei care au dreptul să-l primine primească. Uh, condițiile de asistență medicală sunt cele corecte pentru acești refugiați, pentru că, uh, de fapt, și refugiații trebuie să beneficieze de același drept de a-și asigura sănătatea uh, ca și cetățenii din statele în care ajung refugiații. Există și o asistență psihologică pentru acești refugiați, există posibilitatea de a consulta toate persoanele bolnave. Dispunem de o serie întreagă de instrumente, dar uneori ele nu sunt toate accesibile, nu putem să le aplicăm pe toate în condiții normale, pentru că directiva deocamdată este doar un document care există pe hârtie, dar care nu s-a implementat peste tot. Există și cifre pe care ni le prezintă UNICEF-ul din februarie 2016, o statistică de actualitate, în care se spune că până în februarie 2016 numărul femeilor și copiilor care au ajuns în Europa a fost uh, de două ori mai mare decât uh, numărul bărbaților. Deci este o situație fără precedent, chiar uh, în comparație cu începutul crizei refugiaților. Femeile reprezintă 60% uh, din refugiați, în timp ce în anul trecut uh, reprezentau doar 27%. Femeile sunt expuse uh, și unor abuzuri sexuale din partea traficanților. Și Sofie a vorbit despre faptul că Europa a devenit mai puțin permis permisivă, granițele mai puțin permisive pentru uh, refugiații care ar avea dreptul să vină la noi. În schimb, ei devin doar victima traficanților, uh, singurii care uh, cunosc căile ilegale pentru uh, a-i strecura uh, peste graniță. Deci, uh, cu atât mai mult oamenii aceștia ajung în situația de a avea nevoie de o consiliere psihologică, de o asistență medicală. S-a mai vorbit în workshopul nostru despre faptul că există foarte puține mărturii din partea femeilor în legătură cu violențele cărora le-au fost expuse de-a lungul călătoriei. Avem foarte puține informații din prima sursă Există puține interviuri care au fost făcute cu femeile din rândul refugiaților și asta este o problemă, că nu avem de asemenea mărturii din partea unor minori neînsoțiți sigur că uh, am putea să uh, intervievăm și pe ei, dar în clipa de față avem prea puține informații de acest tip din prima sursă. Uh, de asemenea, în centrele de primire există foarte mulți bărbați în rândul personalului, în uh, ce privește uh, personalul administrativ sau forțele de ordine. Și asta puțin le face pe femei să devină temătoare. Uh, pe de altă parte, bărbații poate sunt mai înclinați să recurgă la violență și uh, dacă se află în această uh, postură în centrele de primire. Nu există suficiente uh, puncte în care femeile și copii să poată să se simtă în siguranță, un spațiu în care să poată să vorbească despre uh, violența care căreia au fost uh, supuși. Este nevoie de servicii speciale pentru femei. Uh, câteodată, chiar când uh, se distribuie hrană, um, femeile și copiii trebuie să stea câteodată 3, 4, 5 ore în frig, la coadă, pentru a putea să-și primească porția de mâncare, iar pentru o femeie însărcinată uh, acest lucru este uh, deosebit de greu. În timpul uh, atelierului s-a vorbit și despre numărul mare de femei însărcinate în rândul femeilor refugiate. Multe dintre ele uh, sunt supuse unui stres psihologic mai mare, ca atare riscul de a avea o uh, naștere cu complicații sau să nască bebeluși care Uh, de asemenea manifestă complicații de sănătate este mai mare și în acest punct de vedere uh, trebuie să ținem seama de necesitățile uh, specifice de asistență medicală, în afara faptului în care există femei care au fost bolnave și înainte suferă de boli cronice și se adaugă problemele de comunicare, multe alte probleme Există poate ă, femei care lucrează ca interprete, dar care nu au și cunoștințe medicale. Deci, este nevoie și de o asistență ă, după naștere și aici apar probleme Uh, de asemenea, probleme de uh, comunicare, pentru că nu există suficienți lingviști care să se implice în uh, această activitate de interpretare. Există probleme specifice ale noului născut care de asemenea creează provocări pentru cei care acordă asistența medicală. Femeile care ajung în spital uneori uh, refuză spitalizarea în uh, aceste uh, centre de primire. Și tocmai de aceea apar probleme și bariere administrative suplimentare, dar femeile se tem poate să nu fie trimise înapoi după aceea, ă, oferta medicală trebuie să fie adaptată într-un fel și la mobilitatea refugiaților, pentru că, până la urmă, ă, trebuie ca ă, medicul să poată să însoțească femeile bolnave pe drumul lor acolo unde există deficiențe din partea instituțiilor existente, din fericire există și organizații eh, cum eh, sunt medicii fără frontiere care se implică și pot să dea o mână de ajutor. Eh, toate organizațiile care acționează transfrontalier și pot într-un fel să acopere lacunele existente în aparatul birocratic al țării de primire Există mulți uh, voluntari care se uh, implică în uh, activitatea de asistență și care au experiență în relația cu refugiații. Dar lipsa unei asemenea experiențe are un impact și mai negativ asupra femeilor din taberele de refugiați. Asistența medicală este importantă pentru toate femeile care se află în uh, această situație de a fi refugiate sau solicitante de azil. Există uh, multe riscuri pentru femei, violența sexuală, riscuri legate de o sarcină, um, uh, probleme medicale specifice. Ar trebui să Poate să funcționeze niște puncte medicale care să creeze condiții eh, de siguranță pentru femei și fete ca să nu fie expuse violenței. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Aiuto. Și acum, în încheierea uh, prezentărilor acestor eh, ateliere, dau cuvântul doamnei Gheorg. Mulțumesc foarte mult. Voi începe direct uh, mulțumit, mulțumit lui Catherine, lui Catherine Berder. Mm, contribuțiile au fost extraordinare. Voi vorbi, da, într-adevăr, în suedeză. Am Am auzit contribuții importante din numeroase țări și ne-am axat pe problema integrării. Iar studiul acesta a arătat foarte clar cum arată această problemă. Din această discuție au rezultat mai multe aspecte. A devenit foarte clar că integrarea trebuie să înceapă imediat. E important să ne dăm seama cum uh, ești preluat, cum ești întâmpinat și de aici pornește procesul de integrare. Asta dictează totul. Deci foarte important este să pregătești pe ruta refugiaților pozitive, experiențe pozitive. Și un alt aspect la care s-a referit lumea este că nu ne permitem să pierdem timpul. Când este vorba de chestiuni lingvistice sau când este vorba de uh, posibilități de educație. Nu putem decât să subliniem asta. La fel, este important rolul femeii în momentul în care discutăm despre integrarea întregii familii, adică cu integrarea copiilor și cu integrarea întregului lor mediu, practic. Femeia joacă aici un rol central. Multe aspecte menționate au de face și cu sistemul nostru de asigurări sociale, și vreau să mă refer aici la câteva aspecte. Este foarte important uh, cazarea. E important să existe o locuință care să fie potrivită pentru familie și este important ca astăzi să primești o șansă să te integrezi în societate. Este foarte, foarte important să se întâmple asta și dacă ai o calificare, aceasta să fie recunoscută ca atare să poți învăța limba și să facilitezi toate aceste lucruri în așa fel încât astfel să poți prinde rădăcini pe piața muncii. Și discutând despre piața muncii, un alt aspect important pentru integrare. Sunt foarte multe probleme aici. E rasism și trebuie să lucrăm la nivelul societății în așa fel încât să demontăm aceste obstacole cu care se confruntă femeile pe piața muncii. Și apoi eh, mai există și diferența de salarizare în rândul femeilor născute în străinătate, deci eh, femeile migrant. Aici eh, diferența este și mai mare, mai mare decât diferența obișnuită dintre bărbați și femei. Iar pentru a facilita accesul la piața muncii, oricum accesul acesta nu trebuie făcut pe salariile cele mai mici, oricum salariile sunt mici deja când discutăm despre femei. Sistemele trebuie să funcționeze. În momentul în care femeile încearcă să se integreze pe piața muncii sau încearcă să um, urmeze un curs de formare, trebuie ca totodată să reușească în același timp să se îngrijească și de copiii din familie și de vârstnicii din familie. În atelierul nostru de lucru s-a discutat și despre reîntregirea familiei. Este un aspect foarte important pentru întreaga integrare, pentru că dacă trebuie să trăiești fără aproapele tău, atunci îți va fi foarte greu să te integrezi și să, să te concentrezi asupra integrării. Iată un aspect uh, fundamental. Copiii n-ar trebui să trăiască fără părinții lor. Din Portugalia a venit întrebarea cum arată lucrurile cu serviciile de sănătate Uh, e un subiect care oricum a fost tratat și într-un alt atelier de lucru. Și acum, uh, problema securității. Să nu trebuiască să fii supus încă o dată violenței, odată ce ai ajuns cumva la destinație. Deci dacă din nou ești supus atacurilor, odată ajuns la destinație, și dacă nesiguranța nu este luată mm, serios de autorități și de poliție, atunci acest lucru înseamnă un nou atac. Ce puțin așa este percepută chestia asta. Societatea civilă are un rol foarte important de jucat atunci când discutăm despre integrarea migrantelor și foarte practic acest lucru poate însemna că sunt luate mai multe inițiative dar ar trebui să existe și o voce clară care să uh, spună de ce au nevoie aceste femei și ce ne lipsește până acum uh, din activitatea noastră. Și apoi există și factorul cadrului juridic. Dacă, într-adevăr, ai dreptul să rămâi, dacă primești permis de ședere sau nu. Dacă nu ai această certitudine juridică și dacă nu primești uh, permisul de ședere, atunci vă dați seama, e foarte greu să te integrezi și să te concentrezi pe chestiuni de genul educație și formare profesională. Trăiești, uh, practic, uh, într-o zonă intermediară. Raportul nostru, la care va mai lucra doamna Hannibal, este cel care vorbește în special despre acest lucru, reîntregirea familiei, care trebuie mijlocită. Sistemele de um, asigurare, de um, asistență socială trebuie și ele să funcționeze. Trebuie să eliminăm prejudecățile și discriminarea cu care mereu se confruntă migrantele. Din partea mea a fost foarte pe scurt o prezentare a rezultatelor atelierului nostru și dacă sunt completări, nicio problemă. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Bjork. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bjork. Așa cum spuneam mai devreme, după ce încheiem cu prezentarea concluziilor la toate aceste ateliere de lucru, vom uh, deschide dezbaterea și am primit deja cereri de luare de, cuvintă, de cuvânt. Dacă mai dorește cineva să se înscrie pe listă, vă rog să faceți uh, semn și trebuie să și completați uh, un formular care să ne parvin aici la secretariat. Dorim, uh, bineînțeles, să intervină un număr cât mai mare de persoane și pentru aceasta vom limita timpul de intervenție la 3 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Doamna Kinge va începe, care este membru și raportor la Comisia de Libertăți Civile. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, dragi prieteni, Dragi surori, este o plăcere și o onoare să fiu aici, alături de dumneavoastră, astăzi, participând la această celebrare a Zilei Internaționale a Femeii. Cei care mă cunosc știu care mi este angajamentul față de eliminarea tuturor formelor de discriminare pe bază de gen. Și ca răspuns la criza refugiaților, trebuie să oferim în primul rând menținerea demnității umane pentru sute de mii de fete femei și copii care caută protecție internațională în statele membre. Să nu uităm însă că mare parte din femeile aflate acum uh, pe ruta refugiaților nici nu ajung să ceară azil în Europa. Călătoria lor se termină mai repede, iar cele care ajung aici practic uh, constată că azilul nu înseamnă neapărat siguranță. Viola, violența pe bază de gen nu se oprește. Continuă în țările de tranzit, continuă în țările gazdă, iar femeile care primesc azil au nevoie de o formă specifică de protecție, au nevoi specifice. Că discutăm despre primul pas al primirii când e vorba de serviciile de cazare și adăpost, că e vorba după aceea de acces la servicii psihologice cu abolirea tuturor formelor de detenție și captura femeilor și copiilor. Au nevoie de ajutor procedural aceste femei, să primească asistență specifică femeilor și trebuie să ne asigurăm că asistența este garantată, mai ales la nivelul incluziunii sociale și al integrării, pentru ca femeile să primească acces la piața muncii și la educație. Femeile sunt motorul dezvoltării și sunt viitorul lumii. Raportul lui Mary Honeyball, care va fi votat săptămâna viitoare, precum și avizul Comisiei pentru Egalitate de Gen la raportul INI, eu sunt coraportor acolo, și raportul INI în sine, sunt documente care vor reprezenta un cadru în jurul căruia să creăm o politică de migrație în deplin acord cu valorile noastre fundamentale. Și sunt de acord cu apelul făcut de Mary Robinson. Noi, ca femei, trebuie să ne facem vocea auzită, mai ales la nivelul Consiliului European de pe 7 și apoi 18 și 19 martie. E nevoie de asta pentru a exista credibilitate în viitorul Europei. Trebuie să ne opunem în orice fel uh, viziunii pe termen scurt și politicilor uh, egoiste de a uh, stopa fluxul, de a închide frontierele. Fenomenul migrației ar trebui gestionat și nu combătut. Ai nevo avem nevoie de management pe termen scurt pentru a răspunde la criza umanitară ce se desfășoară în fața ochilor noștri. Este un lucru pe care îl putem face garantând culoare sigure, oferind rute legale de migrație și integrându-i pe migranți după aceea în sistemele noastre economice, sociale și politice. Și permiteți-mi să închei cu același mesaj de speranță pe care l-am auzit din partea lui Naval Sufi. Doar dacă facem front comun și doar dacă ne facem voce auzită, vom reuși ca Marea Mediterană să devină din nou albastră. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a vă vorbi astăzi. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare ca să vă ajut în bătălia pe care o purtați. Muchas gracias, eh, querida. Mulțumesc foarte mult, dragă Kinga. Și acum am dau cuvântul uh, lui Jenny Federica din partea Italiei. Grazie per l'invito, per, uh, che è un tema molto sentito. Mulțumesc. pentru că e vorba aici de o temă care este foarte importantă în Italia, țara pe care o reprezint. Italia, din cauza situației sale geografice, se confruntă în mod constant cu fenomenul migrației, în special cu migrația care vine pe mare și e clar că există și niște limite și trebuie să reușim să facem față acestei provocări. Noi uh, facem eforturi pentru a garanta drepturile, în special pentru femei și copii și pentru categoriile cele mai vulnerabile de migranți. Însă Europa trebuie să rezolve la rădăcină această problemă. E vorba de cauzele migrației și anume problemele economice, politice și uh, de conflicte armate. Doar rezolvând aceste probleme putem reduce fenomenul migrației și consecințele sale. Aș vrea să menționez acum două chestiuni fundamentale care au fost prezentate deja în cadrul dezbaterii. Doamna Sufi a vorbit de acest lucru menționând mafiile și traficanții care gestionează traficul de persoane, în special în regiunea mea unde nu există coridoare umanitare legale, care sunt absolut necesare pentru a reduce răspândirea acestor mafii și pentru a reduce criminalitatea organizată. Aș menționa de asemenea faptul că la Parlament ar trebui să existe un ajutor financiar stabil în cadrul bugetar pentru ca toate țările să ofere asistență de sănătate și psihologică pentru refugiați. O asistență adecvată care să țină cont de uh, situația de vulnerabilitate a acestor persoane. Sper ca după acest eveniment să putem interveni și să găsim soluții pentru această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea Comisiei Parlamentului European, doamna Sadrova. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Voi vorbi în cehă, pentru că este mai ușor pentru mine. Mulțumesc, doamna președintă, dragi invitați. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă adresez aici în fața dumneavoastră din partea colegilor mei, din Partidul Popular European. Suntem recunoscători pentru posibilitatea de a avea astăzi un schimb de opinii pentru a dezbate alături de dumneavoastră această temă. Noi uh, considerăm că această zi este foarte importantă. Este ziua în care practic se recunoaște rolul femeilor în societate. Și ne-am dorit să uh, preluăm ștafeta pentru a o duce mai departe la evenimentul care va fi organizat în anul următor. Cred că femeile migrante se confruntă cu două categorii de dificultăți diferite. În primul rând, femeile în Europa, în general, se confruntă cu probleme, cu salarii mai scăzute, există riscul violenței, dar în plus, femeile migrante trebuie să se confrunte și cu xenofobia. Ele sunt privite ca persoane străine și de aceea suntem de acord că ar trebui să garantăm acces la cazare, la îngrijiri medicale și asistență pentru uh, tulburările de sănătate mentală, asistență pentru victimele violenței, asistență pentru femeile care au grijă de copii, pentru că acestea nu au uh, neapărat timpul necesar pentru a avea grijă de ele însele. Noi considerăm că, subliniind importanța nevoii de a avea grijă de femei, de fete și de copii și asta pentru că avem în jur de 10.000 de minori care sunt neînsoțiți în Europa la momentul acesta și care a, se confruntă cu acest risc al violenței. Din păcate, trebuie să acceptăm că la ora actuală nu am avut o politică de succes pentru a face față acestei probleme. Va trebui să-i acordăm o mai mare atenție uh, și salutăm eforturile făcute de organizații neguvernamentale, asociații caritative până la momentul acesta. E important să recunoaștem și să valorificăm munca voluntarilor, iar la Parlamentul European ar trebui să recunoaștem mai mult rolul și contribuția voluntarilor. Ar trebui să vorbim mai des despre ei și despre experiențele prin care trec. Pe de altă parte, trebuie să dăm dovadă de pragmatism, să fim cu picioarele pe pământ, pentru că există 28 de state membre care doresc să ajungă la o abordare comună și totuși pleacă de la tradiții și de la istorii diferite. Noi considerăm că avem nevoie de o abordare comună europeană pentru că doar în felul acesta putem avea succes. Ne dorim ca Uniunea Europeană și statele membre să abordeze această chestiune din punctul de vedere al unor condiții umane decente pentru a proteja demnitatea vieții omului. Iată premiza de la care ar trebui să plecăm. Și este un lucru care nu este menționat destul de des. Soluția este, în primul rând, pacea în Orientul Mijlociu, securitatea în uh, țările africane și din Orientul Mijlociu și asistență pentru dezvoltarea economică în toate aceste regiuni. Pentru că dacă oamenii se simt siguri acasă la ei, dacă au locuri de muncă, n-au niciun motiv să mai plece de acolo. Și este o chestiune esențială pentru toate femeile despre care vorbim astăzi, pentru copiilor și pentru familiile lor. Este o responsabilitate comună între Uniunea Europeană și statele membre principiul subsidiarității se aplică și tocmai de aceea în Uniunea Europeană vom cere statelor membre să își respecte angajamentul și să-și asume partea lor de responsabilitate. Însă acest lucru se poate face doar împreună. Uniunea Europeană trebuie să o facă în mod unit și poziția PPE-ului este acela ca femeile și copiii să aibă prioritate. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei uh, Sipen Odemir din partea Parlamentului Turc. Mulțumesc, domnilor și domnilor, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru Drepturile Femeii de la Parlamentul European pentru că a organizat uh, această întâlnire și ne-a invitat la ea. Eu sunt membru al Comisiei pentru Egalitatea de Gen în Parlamentul Turc. În lucrările noastre acordăm o atenție deosebită situației femeilor refugiați pentru că numărul lor este foarte important în țara mea. Vreau să vă mulțumesc încă o dată deci, pentru invitația dumneavoastră la această dezbatere interesantă. De la al doilea război mondial până acum este pentru prima oară când trecem printr-o criză umanitară atât de gravă. Trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a-i face față. Ar trebui să susținem drepturile omului pentru femeile refugiate. Iată că de aproximativ 5 ani Turcia se confruntă cu această criză care are loc în țările vecine. Noi avem o frontieră de peste 900 de kilometri între Turcia și Siria și pe toată această frontieră populația siriană, printre care se află foarte multe femei uh, și copii, uh, traversează frontiera și ajung în uh, Turcia. Turcia a aplicat o politică a ușilor deschise și a încercat să ajute țările vecine. În felul acesta, în ziua de astăzi am ajuns să avem 2,6 milioane de refugiați sirieni care trăiesc în Turcia. Marea majoritate a acestor refugiați uh, sunt persoane tinere. 50% sunt uh, reprezentați uh, de femei. Noi am construit 25 de tabere de refugiați de-a lungul frontierei cu Siria și am cheltuit în jur de 10 miliarde de dolari pentru a echipa aceste centre de primire și uh, chiar și eu sunt membru al uh, principalului partid în opoziție. Noi considerăm că este foarte important să fim susținuți pentru a putea primi mai bine acești refugiați, în special femeile. Considerăm de asemenea că statele membre ale UE ar trebui să ne susțină în aceste eforturi de primire, pentru că dacă nu avem o dovadă de cooperare din partea țărilor UE, nu vom putea face față acestor probleme atât de mari. Ne dăm seama că uh, Turcia este o țară care are un rol strategic fundamental în politicile de migrație și de azil ale UE. Iată de ce această temă este una pe marginea căreia trebuie să cooperăm împreună pentru a găsi soluții rapide, urgente, care să se implementeze pentru toată lumea. Este important ca instituțiile internaționale, fondurile internaționale să ne aducă și ele o susținere în regim de urgență. Doar în felul acesta putem implementa proiecte și programe în atenția refugiaților. Ar fi bine de asemenea ca procedurile UE să permită deblocarea fondurilor pentru refugiați, această deblocare să fie accelerată. Noi credem că este important să accelerăm procedurile, să le flexibilizăm, pentru că um, situația este una de urgență. Ne confruntăm cu o criză urgentă. În uh, țara vecină există un adevărat război civil care a afectat în mod grav femeile și copiii și avem nevoie de asistență chiar în interiorul Siriei dacă nu oferim o astfel de asistență, în uh, Siria nu vom putea o găsi o soluție durabilă. În țara noastră, toate instituțiile, respectând uh, spiritul lui Kemal Ataturk, doresc uh, ca pacea să se instaureze. Și așa cum spunea Ataturk, uh, pacea la tine acasă aduce pacea în lume. Cred că trebuie să cooperăm împreună pentru ca pacea să se instaureze peste tot. Este important să garantăm în același timp condițiile sociale, economice, de educație necesare care să permită o bună integrare a refugiaților. Tema tratată astăzi, și anume rolul și integrarea femeilor refugiați, este într-adevăr o temă importantă. Situația noastră geografică a Turciei ne face să fim în prima linie a frontului. Este important de aceea să primim în condiții bune refugiații care vin din țările vecine, în condiții demne pentru aceștia. Știm că de multe ori refugiații consideră această țară ca fiind o țară de tranzit, însă ă, trebuie să le oferim și îngrijiri de sănătate, accesul la servicii de educație în întreaga țară deci este important ca aceste persoane să se poată integra uh, și prin muncă. Noi insistăm în fața instituțiilor europene să participăm mai mult pentru a găsi soluții uh, valabile pentru refugiați. În uh, președinta întrerupe. Vă rog, ați avut deja de două ori mai mult timp uh, disponibil. Dumneavoastră vorbiți de șase minute și aveți trei minute de intervenție, după cum cerusem la începutul dezbaterii. Uh, din partea Parlamentului European înțelegem foarte bine că țara dumneavoastră, Turcia, trece printr-o situație excepțională, că e nevoie de o adevărată cooperare cu instituțiile europene și v-aș reaminti că în urmă cu un an, uh, în acest eveniment uh, în care se vorbea despre femei și educație, o colegă din Parlamentul turc ne-a atras atenția de această problemă și iată, la un an după aceea, practic, uh, s-a îndeplinit ceea ce ne spunea colega dumneavoastră. Suntem foarte conștienți de această temă, de această problemă, dar mai există și alte intervenții pe care le așteptăm Așa că trecem mai departe și dau uh, cuvântul doamnei Ulrike Hiller din partea Parlamentului German. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. În calitate de membră a Bundestagului German din partea landului Bremen, mă bucur foarte mult că am fost invitată, pentru că găsesc că este o conferință foarte importantă și un raport foarte important supus atenției noastre. Aș dori să fac patru observații legate de raport și uh, să începem cu cauzele um, care duc la acest flux de refugiați, pentru că multe colege, mulți colegi s-au referit la cauze. Ele sunt cele care au creat această situație extremă Um, în urma um, căreia mai ales femeile au de suferit și este vorba de 60 de milioane um, de femei care sunt nevoite să se refugieze, nu doar de cele care ajung în Europa. Este clar că noi, femeile, milităm pentru pace. Din totdeauna este unul din uh, marile deziderate ale mișcării uh, feministe în Europa. Deci să ne dorim pace, să combatem războiul, pentru că iată și în Siria războiul deja a intrat în cel de-al șaselea an de uh, existență. Trebuie să fie un semnal clar și uh, pentru femei că noi ne dorim pacea. După aceea, un alt subiect, foamea, pentru că și politica agrară până la urmă duce la situații de foamete în multe regiuni, ceea ce creează con- pentru femei și mai ales pentru mamele cu copii un motiv să părăsească regiunea bântuită de foamete. După aceea, în legătură cu țările de origine, noi discutăm foarte intens că primirea uh, unor refugiați care vin din zone de origine sigură nu trebuie să ducă până la urmă la încălcarea unor reguli privind dreptul de azil, pentru că pot să existe și niște considerente speciale legate de gen pentru a acorda azil, chiar dacă uh, solicitanții provin din țări sigure. După aceea, subiectul resettlement, re, eh, restabilirea, distribuirea în alte eh, zone. Uniunea Europeană trebuie să eh, poată să aplice un asemenea program de resettlement astfel încât femeile să poată să se servească de căile legale și să nu mai fie victime ale traficanților și ale mafioților. Um, există deja uh, o directivă în acest sens, dar care nu a fost uh, implementată pentru că, uh, sigur, uh, există costuri foarte mari legate de această implementare, dar am putea eventual să ne gândim și la uh, primirea femeilor și copiilor uh, uh care în clipa de față se află în. Uh, taberele din Iordania. După aceea, um, există um, în documente și un punct 5 în legătură cu uh, comportamentul uh, Europei față de transpunerea în practică a prevederilor. Mulțumesc, mai avem 10 minute de dezbatere, așa că V-aș ruga pentru următoarele intervenții să fiți un pic mai succinți, pentru ca și restul participanților să poată interveni, pentru că dacă nu va trebui să ne întrerupem și unii dintre colegi nu vor mai avea această posibilitate. Și acum, doamna Alga Corovic, din partea Parlamentului Sârb. A lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Coro Doamna Aira Corobic, poate n-am pronunțat bine prima oară, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. Voi vorbi în limba maternă sârbă. Și uh, am notat câteva idei încă la Belgrad, dar nu le voi da citire acum pentru că după această dezbatere am câteva întrebări. Prima întrebare este una retorică. Toți suntem de acord că subiectul este foarte important. Dar uh, nu am mulțumit, de fapt, organizatorilor, pentru că eu țin, cred că este răspunderea noastră de a fi astăzi prezenți aici pentru a stabili niște uh, obiective concrete pe care să le transpunem și în practică. După aceea, este oare posibil să vorbim despre uh, refugiate și azilante din Siria și din Irak, dar să nu avem nici una dintre aceste femei care provin din aceste regiuni uh, prezente în această sală. Pentru că, sigur, au vorbit astăzi femei care s-au aflat în acele regiuni pentru a acorda asistență, dar aș fi vrut să aud și o femeie care chiar uh, vine de acolo. Și cea de-a treia întrebare, din nou întrebare retorică la care nu aștept răspuns. Eu mi-aș dori ca noi uh, toți să uh, ne supunem unei autoanalize. Dacă săptămâna viitoare am putea să ne urcăm într-un autobuz uh, care pleacă din Bruxelles și să plecăm într-o tabără de refugiați în care să petrecem o săptămână sau două săptămâni acolo. Câți dintre noi am fi dispuși să sacrificăm uh, două săptămâni din viața noastră pentru a trăi acolo? Nici nu trebuie să fim neapărat experte, noi uh, putem pur și simplu să ajutăm acolo, la fața locului, să fierbem o supă sau o cafea. Cât dintre noi ar dori să pună mâna la treabă într-o tabără de refugiați? Mulțumesc. Sigură de că sim. Sunt sigură că ar fi voluntari. Și acum, doamna Naura Nicola din partea Parlamentului Cipriot. Ευχαριστώ Poli. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun doar, am avut ocazia să vorbesc și în uh, atelierul la care am participat. Problema refugiaților uh, în Cipru uh, nu are doar o tentă filozofică, politică, pentru că noi, ca ciprioți, Uh, deja timp de 40 de ani cunoaștem problemele pe care concetățenii noștri le-au întâmpinat când s-au refugiat dintr-un loc într-altul. Sigur, ar fi fost foarte bine dacă în mijlocul nostru s-ar fi aflat și refugiați din Siria, din Irak, pentru a putea să ne vorbească despre experiența tragică uh, pe care au cunoscut-o. Oameni care uh, riscă să-și piardă identitatea, riscă să-și piardă demnitatea umană, care caută o bucată de pâine pentru copiii lor, își pun viața în pericol, avântându-se pe mare, um, au tot felul de experiențe tragice și pe insulele din Grecia, Kos sau Lesbos. Dar uh, sigur că pretutindeni acolo, trebuie să ajutăm pe acești oameni și nu este doar o problemă de natură economică, trebuie să um, le putem și respecta demnitatea umană acestor oameni, pentru că eu cred că prețul pe care acești oameni îl plătesc este foarte, foarte ridicat pentru a veni undeva unde uh, se pot bucura de libertate și noi avem datoria să lăsăm granițele deschise pentru ca acești oameni să poată să ajungă să trăiască în condiții umane, să găsească la noi un refugiu până când vor putea să se întoarcă în uh, patria lor. Iar cifra refugiaților este uriașă. Estimări oficiale spun că 60 de milioane de oameni se află uh, Uh, pe drumuri pe Mapamond uh, și cei uh, patru milioane au ajuns deja în Europa. Sunt cifre uriașe și răspunderea noastră vis-a-vis -vis de ei este uriașă pentru că trebuie să îi ajutăm. Mulțumesc. Uh, vreau să uh, informez pe cea care a intervenit mai devreme și care uh, ar putea fi interesată de faptul că o refugiată din Irak a participat la primul atelier. Am putea invita pe viitor mai mulți activiști de acest gen, dar vreau să vă informez deci că a avut cuvântul și o refugiată. Și acum Susana Mador din partea Parlamentului Portughez. Bun dia! Mulțumesc! Bună ziua! Vă uh, mulțumesc pentru uh, această întâlnire între Parlamentul European și uh, reprezentanții parlamentelor naționale pe o problemă atât de importantă, problemele cu care se confruntă femeile. Uh, și salut și uh, raportul pe care Parlamentul European îl elaborează, pentru că eu cred că este foarte important să denunțăm problemele uh, specifice de gen uh, și uh, Uniunea Europeană um, s-a bazat întotdeauna pe drepturile omului, dar în practică fiecare societate și uh, în fiecare domeniu de activitate uh, femeile uh, se confruntă și cu încălcarea drepturilor lor. Sigur, situația este diferită de la o țară la alta, dar discriminarea împotriva femeilor se poate întâlni pretutindeni datorită unor stereotipuri și unor încercări de prejudiciere a acestor drepturi. Statele membre trebuie să facă eforturi pentru a avea o abordare specifică de gen față de uh, problemele cu care se confruntă femeile și față de vulnerabilitatea acestui uh, grup. Este important să avem drepturi care să uh, creeze garanții pentru respectarea drepturilor femeilor pentru că uh, uh, repatrierea uh, sau detenția trebuie să fie abordate din această perspectivă. De asemenea, trebuie să creăm condiții de educație pentru femei. Convenția de la Geneva din 1959 stipulează clar că persecutarea femeilor trebuie să fie interzisă și femeile trebuie să uh, poată să beneficieze de statutul de refugiat uh, și să li se acorde azil dacă au fost uh, supuse violenței. Da, este însă o prevedere de asemenea care figurează în aliniatul 1A din Convenția Drepturilor Femeilor de la Geneva. Situația uh, actuală însă este foarte dificilă pentru că uh, statele membre ar trebui să recunoască că femeile care au fost supuse discriminării ar trebui să beneficieze de uh, dreptul de uh, azil. Să vedem însă cum se implementează această prevedere în practică, pentru că în continuare femeile din rândul refugiaților întâmpină mari probleme și educarea este o problemă. Este nevoie inclusiv în rândul mass mediei ca femeile să acționeze mai intens pentru a crea un echilibru al uh, tratamentului femeilor în raport cu bărbații. Nu putem să încercăm să simplificăm probleme atât de complexe, pentru că ceea ce ne trebuie acum este mai multă Europa, nu mai puțină Europa. Schengen trebuie uh, până la urmă să se extindă și nu uh, să se blocheze. Este nevoie de protejarea drepturilor femeilor. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, avem nevoie de mai multă Europa, dar Europa nu este ceva abstract, ci este reprezentată de instituții variate. Într-una din ele, unde sunt reprezentate guvernele naționale, trebuie să existe și această responsabilitate de a-și respecta angajamentele. Și acum, doamna Aslan Berivan, din partea Parlamentului Austriac. Da, voi vorbi în germană trebuie să uh, înțelegem că cei care uh, au întors uh, privirea de la zonele de conflict sunt poate cei care în clipa de față uh, sunt cei mai iritați uh, în legătură cu fluxul refugiaților. Iar noi, din păcate, constatăm că nu suntem în stare să uh, rezolvăm problema uh, fluxului uh, uh, refugiaților și migranților și că, de fapt, în continuare nu reușim să punem degetul pe rană. Tocmai într-o reuniune în care sunt atâtea femei prezente, trebuie să avem obligația să vorbim despre situația politică din țările noastre. Dar înainte de a face acest lucru, vreau să uh, vă spun că femeile care au fost violate de către IS, au fost vândute, au fost transformate în sclave, în continuare um, nu au putut fi eliberate. După luni de zile de încercări ale comunității internaționale, nu s-a uh, găsit doar uh, o, decât o groapă comună. Iar uh, în ce privește fetele um, care au fost răpite de Boko Haram, Iarăși se spune, păi acum nu mai putem să facem nimica pentru că ele între timp au născut copii, au uh, intrat în căsnicii forțate, deci nu mai uh, putem să salvăm aceste victime, nu mai putem să le redăm uh, demnitatea lor umană. Și revenind la ceea ce am spus la început, în continuare nu punem degetul pe rană. Din Turcia s-a primit informația că Ă, numărul refugiaților este foarte mare, este copleșitor, dar ă, nu se spune că tocmai în Turcia există foarte multe ă, femei refugiate care sunt supuse traficului de persoane, care sunt obligate să se mărite cu soți nedoriți, care de asemenea trebuie să suporte condiții nedemne. Dacă nu reușim să găsim uh, nici pentru ele o soluție, dacă nu putem avea ca femei curajul de a arăta cu degetul asupra situației existente în țările noastre, nu vom putea rezolva lucrurile. Nici în tabele de refugiați din Austria, să știți, pe care le-am uh, vizitat noi uh, la fața locului, nu am găsit condiții de igienă corespunzătoare pentru femei, pentru ca ele să poată să se simtă bine. Deci nu voi putea găsi o soluție decât dacă am curajul de a vorbi despre situația reală din țara mea. Și în final voi spune că doar printr-o politică viabilă de pace și prin implicarea femeilor în politica de pace um, um, vom reuși să stăvilim de fapt conflictele. Fără femei și implicarea lor nu se va ajunge la instaurarea păcii, nu se va reuși instaurarea unor condiții demne de viață. Acesta este apelul meu la femeile Uh, care sunt înrolate în politică și care se află astăzi în sală. Să avem curajul de a vorbi despre situațiile politice din țările noastre, despre situația femeilor din țările noastre, pentru că uh, în felul acesta vom putea să îmbunătățim lucrurile și pe plan general. Mulțumesc foarte mult! Eh, Mulțumesc foarte mult și pentru că mai avem uh, doar puțin timp, exact timpul necesar pentru ca cele două invitate de aici de la prezidiu să ia cuvântul. Țin uh, cont de ceea ce s-a spus aici în sală și anume că avem nevoie de mai mult timp pentru astfel de dezbateri și, așa cum spuneam mai devreme, pentru anul viitor și pentru cei de după vom încerca să organizăm un astfel de eveniment uh, cu mai mult timp la dispoziție, o zi întreagă, pentru a putea interveni cât mai multe persoane. Vreau să vă mulțumesc oricum tuturor pentru participare, pentru faptul că ați fost alături de noi și ne-ați transmis prin vocea dumneavoastră care sunt uh, pozițiile diferite din diverse părți și știu că mai sunt multe de făcut, așa că vom uh, lucra în continuare, vom coopera între noi, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, este obligația noastră nu uh, este un lucru pe care îl facem uh, doar așa, ci este responsabilitatea noastră în calitate de reprezentanți ai acestor instituții și nu ne putem permite să ignorăm realitatea și contextul în care ne aflăm la ora actuală. Am să dau acum cuvântul și am să încerc să pronunț cât de cât bine numele. Doamna Ingeborg Dotir, sunt sigură că n-am reușit deloc să vă pronunț bine numele. Sunteți uh, reprezentant UN Goman din Turcia și director general pentru Europa Centrală și Asia pentru uh, Femei Națiunile Unite. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă dau cuvântul. Uh, thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei pentru Egalitatea de Gen și Drepturile Femeii pentru organizarea acestui eveniment și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o din partea uh, UN Women. Este important pentru noi, pentru mine, să am ocazia să vă ascult și, într-un fel, să validăm uh, evaluările care s-au făcut în legătură cu criza migrației și refugiatele din Macedonia și Serbia. Este vorba de un studiu pe care l-am făcut anul trecut și care arată că planificarea, serviciile și informațiile nu au ținut cont de ajuns de complexitatea acestei crize și de nevoile femeilor și de problemele de mobilitate. Lucrurile stau, din păcate, la fel și astăzi. Nimic nu s-a schimbat de anul trecut până acum pot să vă spun că am fost impresionată de faptul că foarte mulți parlamentari din Europa întreagă au venit aici pentru a dezbate această chestiune, o temă care, din păcate, n-a fost sub uh, focul reflectoarelor îndeajuns. Se, spune foarte, se spun foarte multe lucruri, se fac declarații, avem multe programe, multe strategii și planuri, dar, din păcate, uh, lipsește implementarea și asta se aplică și problemei refugiaților și a femeilor refugiate. Sper de aceea și mi se pare de dreptul promițător să vă văd aici astăzi, sper deci să se facă mai multe pe această temă. Există din ce în ce mai multe femei care traversează mările pentru a ajunge aici în mod ilegal. Majoritatea sunt femei care pleacă în urma războiului din Siria sau au trecut prin și mai mulți ani de război în uh, uh, Libia sau Afganistan. În uh, ianuarie 2016, pentru prima oară de când a început această criză, femeile și copiii reprezintă majoritatea migranților care vin în uh, Grecia. Această reprezentanță, um, reprezentare disproporționată uh, face ca ele să fie mai vulnerabile în fața traficanților, a criminalilor sau chiar și a străinilor. Faptul că uh, există violență sexuală este un fenomen bine cunoscut pentru aceste femei. Deși numărul femeilor este în creștere, ele nu obțin mai multe servicii sau mai multă asistență. Din potrivă, atitudinea față de ele este mai ostilă, mai militarizată și contextul este mai periculos la frontiera între Grecia și Macedonia și, de asemenea, la Cale. Femeile și copiii care sunt deja victimele unor conflicte sângeroase sunt revictimizate și uh, ar trebui, eh, persoanele care recur la această violență ar trebui sancționate. Imaginile de pe 29 martie eh, în legătură cu acele femei și copii eh, nu vor face decât să crească radicalizarea și vor intra pentru a susține tezele islamiștilor radicali. Toate acestea vor susține discursul negativ față de refugiați pe care l-am văzut că este în creștere în Europa. De aceea, situația este de-a dreptul uh, periculoasă și uh, mai e puțin până să ajungem la un adevărat conflict. Azilul pentru femei uh, și fete reprezintă o problemă din ce în ce mai mare. Pe ruta Balcanilor există mai multe state care au luat deja măsuri unilaterale pentru a-și controla frontierele. Pe baza Convenției de la Geneva, dreptul la protecție înseamnă dreptul la o analiză individualizată a cererii de azil așa cum se arăta pe 26 februarie de către uh, secretarul general, uh, poziția actuală nu respectă Convenția de la Geneva și protocolul său, pentru că stabilirea individuală a uh, statutului de protecție nu este posibilă și evaluarea fiecărui caz în parte. Rapoartele arată că situația afectează în special femeile ieri s-a confirmat faptul că Grecia vrea să returneze 308 migranți către Turcia și aceasta pe baza acordului de readmisie între UE și Turcia. Aceasta nu ne va mai permite să avem derogări pentru a proteja anumite persoane vulnerabile, cum ar fi, de exemplu, femeile sau persoanele LGBT, care riscă să fie trimise la închisoare în propriile lor țări. Țările care au uh, semnat uh, Convenția de la Istanbul trebuie să aplice și Convenția de la Geneva și să ofere condiții de primire decente, asistență și proceduri de azil adecvate, așa cum se întâmplă pentru Serbia. În proiectul de raport în legătură cu situația femeilor și a solicitanților de azil uh, de la Comisia dumneavoastră, se arată că căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină și toate celelalte violențe ar trebui să reprezinte un motiv pentru a găsi azil în UE. Acestea ar trebui să fie recunoscute ca motiv legal de azil. Sunt de acord cu apelul făcut de comisia dumneavoastră în acest raport în legătură cu felul în care trebuie analizate cererile de azil pentru acești refugiați asistența juridică pentru femei, consiliere, asistență pentru copii, posibilitatea ca femeile să prezinte cereri individuale fără să aibă o legătură directă cu soții lor. Toate acestea sunt recomandări făcute de comisia noastră pe care le susțin pe deplin. Așa cum s-a arătat și la atelierul 3 uh, de astăzi, drepturile, omului, drepturile femeii sunt limitate deseori de propriilor soți. De ce nevoie de o analiză independentă a cazurilor lor? Există în jur de 2,6 milioane de refugiați uh, sirieni în Turcia. Jumătate dintre ei sunt femei. Multe dintre ele au fost lăsate în urmă de soților care s-au dus mai departe în Uniunea Europeană și procesul de reunificare este foarte dificil. Există din ce în ce mai multe state membre care au luat măsuri necesare uh, precum Danemarca sau Germania uh, în acest sens și există și alte state care probabil o vor face. Aș vrea în încheiere să vă spun că în Europa și în lumea întreagă avem nevoie de o adevărată voință și curaj politic. Avem nevoie de politicieni care să-și asume planuri ambițioase pentru relocarea refugiaților în condiții decente care să respecte drepturile lor. Avem nevoie de politicieni care să aibă curajul să își asume responsabilitatea față de toate aceste probleme care apar în urma prejudecăților și aurii. Toate aceste provocări pun în pericol situația refugiaților și uh, trebuie să se armonizeze cu legislația UE. E nevoie de voință politică și acest lucru s-a reflectat în întâlnirea de astăzi pentru a face un pas înainte și a ne asigura uh, că la summitul cu Turcia, care va avea loc uh, la Bruxelles luni, se vor trata aceste teme și se un element care a fost menționat de președintele Schulz în uh, discursul său introductiv. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și uh, sper să se treacă mai departe și această temă să fie abordată la summitul cu Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și eu și acum pentru a încheia evenimentul de astăzi. Para finalizar este evento tiene la palabra la señora Honeyball. Dau cuvântul doamnei Honeyball din partea Parlamentului European și raportor, după cum bine știți, al raportului pe care l-am adoptat la comisia noastră și care săptămâna viitoare va fi votat uh, la plenară. E vorba de situația femeilor refugiate și care au solicitat azil Vreau să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei Honeyball pentru munca sa deosebită, pentru a lua legătura cu organizațiile care lucrează pe teren pentru a cunoaște direct uh, realitatea și pentru a negocia cu diversele grupuri politice, astfel încât Parlamentul să aibă o poziție foarte clară față de această temă importantă pentru noi. Vă rog. Well, thank you. Mulțumesc, Irace. Sunt foarte onorată să fiu aici, având ocazia să vă vorbesc în calitate de raportor pe acest subiect atât de important. Să mă adresez dumneavoastră și să vorbesc despre doar câteva lucruri, din păcate, doar câteva dintre problemele care au fost menționate astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici și pentru că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră și din cunoașterea dumneavoastră. Sunt atât de impresionată că atât de mulți colegi parlamentari din Uniunea Europeană și din alte state au făcut efortul de a veni astăzi la Bruxelles și cred că cu toții ați adus o contribuție valoroasă. Aș dori să încep uh, cu mesajul doamnei Glidla Dotis. Avem nevoie de curaj politic. Știm prea bine despre ce este vorba aici. Știm prea bine cât de grea este această situație și uh, cât de captivi părem să fim. Dar trebuie să facem uh, ca împreună să găsim soluția. Și astăzi am vorbit aici despre soluția de a face ca poziția copiilor și a femeilor în acest conflict, în această criză, să se îmbunătățească. Am uh, început din uh, perspectiva drepturilor omului și a demnității. De aici trebuie să începem discuțiile. Și toată lumea, femeile și copiile, și copiii, mă scuzați, uh, trebuie să, să beneficieze de un tratament adecvat, în concordanță cu valorile și crezul nostru și să recunoaștem că femeile au nevoi speciale și vulnerabilități, au nevoie de un tratament sensibil față de gen. Acest lucru până acum nu a fost respectat în multe părți ale Europei, iar multe femei refugiat ajung acum în Europa bătând drum lung, deci avem cale lungă de parcurs și noi. Și, așa cum s-a spus, perspectiva de gen aplicată suferinței femeilor și copiilor, până acum, cred eu, nu s-a bucurat de atenție. Nu s-a cunoscut problema, n-a fost pe ordinea de zi. Sper însă că acum să fi remediată această problemă. Raportul va fi dezbătut și la sesiunea plenară a Parlamentului marți, chiar de Ziua Internațională a Femeilor. Și am reușit să punem intenționat acest subiect pe de zi de ziua femeii și ne-a bucurat asta pentru că vine cu un simbol aparte, iar uh, Comisia FAMA Parlamentul European a chiar spus că această întreagă poveste a femeilor refugiate trebuie să fie subiectul Zilei Internaționale a Femeii de data aceasta. Haideți să sperăm că într-adevăr vom profila uh, perspectiva de gen și situația femeilor. Sper de asemenea ca guvernele europene să fie capacitate și încurajate să facă ceva în această privință. E vorba de guvernele aflate pe linia frontului care primesc refugiații și apoi guvern, guvernele statelor în care ajung refugiații după ce au fost primiți în Uniunea Europeană. Avem multe de făcut aici și e ceva ce putem face noi ca parlamentari, și anume să ne asigurăm că guvernele noastre fac tot posibilul pentru a pune cum trebuie problema femeilor refugiate, pentru că este o criză politică, precum și o criză de refugiați și mai mulți vorbitori au spus-o. Avem, uh, trebuie să vedem care este originea acestei crize. De ce atât de mulți refugiați fug și vin în Europa? E crucial și poate este cel mai dificil aspect al ecuației. Ambele principale probleme ar putea fi rezolvate la un moment dat, dar în continuare refugiații acum vin încoace și sunt de acord cu ce s-a spus despre femei și pace. Atâția dintre cei care au luptat pentru pace și care au făcut campanie pentru pace sunt până la urmă femei. Este în tradiția mișcărilor feministe din Europa ca pacea să fie un subiect prioritar și nu trebuie să fie altfel nici acum în acest conflict și în această criză. Și uh, pe măsură ce trece timpul, devine o criză a femeilor, pentru că numărul femeilor refugiate ia amploare. Peste jumătate sunt femei. Statisticile vorbesc de la sine. La unul din atelierele de lucru s au vorbit despre statisticile UNICEF și pentru prima dată peste 60% din refugiați sunt femei. 20% au fost anul trecut. Iar numărul copiilor a crescut și el enorm. Este un subiect foarte important și trebuie să ne punem problema pentru că eu cred că această tendință va continua. De asemenea, oamenii cer să audă mesaje din partea femeilor refugiate și m-a bucurat faptul că la unul din atelierele de lucru a vorbit o refugiată din Irak. Ar trebui să dăm ascultare vocilor mai des. Organizațiile de ajutorare, ONG-urile ne-au vorbit mult. Eu una am luat legătura cu acestea, pregătindu-mi raportul, dar tot nu e același lucru cu situația când chiar auzi povestea unei femei care și-a părăsit uh, casa, țara și s-a angajat într-o călătorie dureroasă și violentă cu copiii, confruntându-se cu violențe din partea celorlalți refugiați și apoi din partea autorităților și a, a, a trebuit să treacă prin niște condiții foarte, foarte grele Condiții care nouă ne vin greu de imaginat. Și în acest context, dacă aveți timp, v-aș invita să urmăriți expoziția de fotografii din Parlamentarium, cealaltă parte a Parlamentului. Marie Drinien e fotograful. Comisia FAM a comandat această expoziție și chiar uh, ilustrează bine realitatea. Femeile care și-au uh, părăsit casa pentru o viață mai bună sunt curajoase și noi trebuie să le dăm speranță într-un viitor. La final doresc să mulțumesc tuturor celor care au permis ca ziua de astăzi să se întâmple. Mulțumesc stafului Parlamentului pentru întreaga activitate. Sper să plecăm de aici având impresia că știm mai multe decât la început, că vom merge, vom vorbi cu oamenii și vom face campanie pentru femeile refugiate și pentru copiii acestora. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Honeyball. Mulțumesc foarte mult, doamna Honeyball. Vreau să mulțumesc și serviciului de interpretare, spune cu amabilitate doamna președintă, pentru că am depășit cu 5 minute timpul prevăzut. În felul acesta am încheiat împreună uh, seminarul nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și uh, sunteți invitați acum la un cocktail care va avea loc uh, în fața spațiului Yehudi Menuhin, la etajul 1, și v-aș ruga să mergem împreună în grup uh, pentru a nu ne pierde pe drum, pentru că e destul de complicat. Vă mulțumesc!